vorba de doamna Justina Vidkauskaite, începând cu 21 noiembrie 2012 și doamna Monica Panayotova, începând cu 6 decembrie 2012. Eu propun să validăm aceste mandate. Există obiecții? În acest caz, uh, mandatele au fost validate. Din partea grupului EFT am primit solicitarea de numire a unor